Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Avem patru propuneri de rezoluție privind Laosul și Vietnamul și dau mai întâi cuvântul autorilor rezoluției, rezoluțiilor. Mai întâi are cuvântul doamna Veronic de Kaiser. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Iată, o urgență care privește Vietnamul și Laosul. S-a mai întâmplat să vorbim despre aceste țări în Parlamentul European, dar acum nu puteam să tacem. Suntem destul de neliniștiți. Din anul 2006, când Vietnamul uh, nu a mai figurat pe lista neagră uh, compilată de Statele Unite ale Americii în ce privește statele care uh, violează drepturile omului, pot să spun că, din păcate, situația drepturilor omului nu s-a îmbunătățit. Am să mă concentrez asupra unui singur exemplu. Doamna Kai Tan Tui, care este o scritoare vietnameză care are și bloguri și care face tot ce poate pentru a apăra drepturile omului și libertatea de exprimare în țările sale. Ea suferă de diabet zaharat sever, are o sănătate foarte fragilă și cerem, pe de o parte, să îi se permită să beneficieze de îngrijiri de sănătate în detenție, dar în plus să fie eliberată imediat. Vietnamul este o mare țară, va deține președinția ASEAN în 2010 și dacă ar respecta mai bine normele uh, internaționale în materie de drepturile omului, ar avea cât mai multă legitimitate. Mulțumesc acum domnul Thomas Mann, două minute. Mulțumesc. Situația drepturilor omului este foarte îngrijorătoare. Budiștii și creștinii mai ales au fost persecutați și asta se întâmplă zi de zi. Apărătorii drepturilor omului sunt intimidați și sunt supravegheați în mod sistematic. La sfârșitul lunii septembrie, sute de călugări au fost atacați într-o mănăstire. Au existat pagube acolo, iar poliția nu a intervenit. Iar cei care au încercat să fugă din templu au fost urmăriți. Uniunea Europeană și alte instanțe au uh, lansat apeluri în ceea ce privește drepturile omului, însă aceste apeluri nu au primit un răspuns, ceea ce e foarte păcat să ne gândim și la faptul că anul viitor Vietnamul va deține președinția ASEAN. Nici în Laos situația nu e mai bună. Cu câteva săptămâni în urmă, manifestanți care doreau mai multă democrație au fost atacați de poliție fără, fără milă. Partidul unic aflat la putere în Laos nu vrea să schimbe situația. Iar 5.000 de călugări refugiați din Laos, care sunt acum în nord, în Thailanda, sunt și ei persecutați. Medici Fără Frontiere, asociație care a fost aici uh, săptămâna asta, ne-au spus că în această tabără de refugiați nu există posibilitatea de a avea acces pentru a oferi ajutor. Și de fiecare dată când uh, se oferă ajutor, asta se face în mod arbitrar. Îi cerem Parlamentului, Consiliului și Comisiei să ne spună exact ce se întâmplă pe teren. Noi încheiem acorduri cu aceste țări și clauzele de drepturile omului trebuie respectate. De aceea trebuie să exercităm presiune asupra guvernelor din Vietnam și din Laos, respectiv. Doamna Hauta, la un minut. Arvoisa puhemies. Mulțumesc, domnule președinte. După părerea mea, e o veste bună să aflu că statele ASEAN au creat o instituție regională pentru drepturile omului. E o măsură chipzuită și, după părerea mea, e foarte important uh, să existe contacte cu călugării din Vietnam care au fost persecutați. Noi uh, am avut onoarea de a vorbi cu dumnealor, cu reprezentanții lor, la Comisia Libe, aici în Parlamentul European. Și cred că e clar că trebuie să condamnăm faptul că peste 300 de călugări și călugărițe de la diferite temple au suferit de pe urma violenței. Pe lângă aceasta, de asemenea, sunt supuși la persecuții și enoriașii. Și din cauza acestei situații de persecuție, raportorul special al ONU, care se ocupă de respectarea drepturilor

Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană negociază un nou acord de parteneriat și cooperare cu Vietnamul și în acest acord trebuie să includă o clauză pentru drepturile omului. Din câte auzim, situația din Vietnam este foarte îngrijorătoare, mai ales când vedem ce se întâmplă cu cei care țin bloguri și folosesc internetul. Internetul are obiectivul schimbului liber și nelimitat de opinie și se pare că regulile din Vietnam uh, um, nu permit exprimarea liberă a punctelor de vedere. Uh, legile din 2008 privind participarea la bloguri, președintele întrerupe vorbitoarea, vorbitoarea reia că este destul de greu într-un minut. Regulile din 2008 uh, privind participarea sau ținerea unor bloguri fac necesar menținerea conținutului la viața privată. Cei care vorbesc despre politică pe bloguri sunt arestați și ONG-urile din întreaga lume confirmă acest lucru. Aceste vești îngrijorătoare uh, nu pot să nu și aibă ecou în Uniunea Europeană. Noi trebuie să facem ceva din punct de vedere juridic. De aceea sunt convinsă că noul acord de cooperare trebuie să implice o clauză pentru drepturile omului obligatorie. Domnul Van Balen, cuvântul numele liberalilor. Mulțumesc, domnule președinte. Nici în Laos, nici în Vietnam nu există democrație. Drepturile omului sau cele religioase nu sunt garantate aici. Asta înseamnă că noi sprijinim uh, pe deplin această rezoluție și le cerem Comisiei și Consiliului să acționeze în consecință. Vă mulțumesc! I thank you very much. Vă mulțumesc și eu foarte mult, spune președinte, la cuvântul domnule Gutko. Panie przewodniczący, jeszcze raz. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată aș vrea să subliniez faptul că situația creștinilor din Vietnam este deosebit de dramatică, la fel și în Laos. În ambele țări, serviciile de securitate uh, uh, acționează împotriva creștinilor. E ca și cum ne-am amintit de vremurile cele mai negre ale comunismului sau ca și cum iarăși creștinii nu ar fi decât simbolul uh, imperialismului occidental. Auzim despre acțiuni de intimidare, de violență, de tortură, internare forțată în spitale de psihiatrie și așa mai departe. Nu putem să acceptăm acest lucru. Noi, în Uniunea Europeană, nu putem. Nu se poate să lupți împotriva creștinătății. Trebuie să facem ceva ca să oprim asemenea comportamente. Mulțumesc, domnule Legutcu. Acum are cuvântul doamna Corohola. Arvoisa puhemies. Mulțumesc. Domnule președinte, am făcut un pas înainte important pentru a îmbunătăți situația drepturilor omului atunci când am ratificat protocolul uh, și convenția necesară pentru a garanta libertatea de expresie, de gândire și de a exprima păreri politice. Însă, de multe ori, teoria e cam îndepărtată de, de practică și e greu să ajungi de la una la alta. Pentru asta e nevoie de voință politică. Iar în, în 1990 au existat uh, demonstrații masive, mulți studenți au fost arestați. Asta s-a întâmplat și în martie anul acesta. Autoritățile spun că doresc să îmbunătățească situația și că vor să includă reforme legislative cât mai repede cu putință. Noi trebuie să reușim ca această legislație să fie conformă cu dreptul internațional față de care Laosul și-a luat anumite angajamente. Să nu uităm că această republică se numește Republică Democratică ce înseamnă asta? Să fie la înălțimea numelui său. Domnul Tarabella, un minut are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În iulie 2007 mi exprimam bucuria că anul 2006 a fost unul de deschidere politică pentru Vietnam. Cer Vietnamului să respecte toate religiile existate pe teritoriul său și să permită populației să-și aleagă liber cultul. Uh, după doi ani, constat că situația nu a evoluat în sensul cel bun. Libertatea religioasă nu există cu adevărat în Vietnam și arestările uh, călugărilor budiști nu fac decât să se înmulțească în momentul președinției ASEAN-ului de către Vietnam, chiar dacă salut um, rezultatele lor în domeniul uh, sănătății și alte domenii, amintesc Vietnamului importanța drepturilor omului pentru că trebuie să devină un exemplu în calitate de președinte al ASEAN-ului. Guvernul uh, din Vietnam a ratificat pactul internațional privind drepturile politice și civile și doresc ca acesta să fie respectat, mai ales în ceea ce privește libera exprimare și libera adunare. Cerem de asemenea guvernului din Laos să facă tot ce este necesar pentru a elibera toate persoanele arestate în 2 noiembrie 2009, precum și um, în momentul manifestării studenților din 99. Mulțumim, are cuvântul domnul Cernețchi. Mulțumesc, domnule președinte, și domnilor. În acest parlament am vorbit deja despre Vietnam. Mai ales despre acuzarea călugărilor budiști. Asta s-a întâmplat în fosta legislatură, dar astăzi vorbim din nou despre acest subiect, despre libertatea de cult, care este încălcată de nenumărate ori și acum principalele victime sunt creștinii. Atât în Vietnam cât și în Laos, situația este foarte gravă din acest punct de vedere. Și țara mea este deosebit de sensibilă atunci când este vorba despre libertatea de cult. În calitate de om politic, cât și de blogger care este cunoscut în Polonia, vreau să protestez public împotriva persecuțiilor. Împotriva faptului că autorii de bloguri din Vietnam sunt persecutați, ei trebuie să fie apărați. Mulțumim, acum pentru la procedura catch de aer. Domnul Mauro are cuvântul. Una minută. Domnule președinte, persecuțiile și discriminările pe bază religioasă nu sunt o noutate în Vietnam. Nu durează de o zi sau de o lună, ci de 50 de ani. Ă, citesc doar ultimele rezultate. Demoli, demolarea catedralei de la Villong și în loc a fost făcut un parc public sau uh, buldozerele folosite pentru a scoate statu- statuia Maicii Domnului din uh, cimitirul catolic din Hanoi sau um, faptul că un preot a fost amenințat. Deci creștinii sunt considerați criminali. Uh, Escalation Autoritatea a uh, transmis uh, rapoarte îngrijoritoare în legătură cu guvernul de la Hanoi care a ordonat blocarea unor site-uri care difuzează materiale periculoase din punct de vedere politic. Situația din Laos este și mai uh, îngrijorătoare. Creștinii sunt arestați uh, și sunt uh, alungați din satele lor. Libertatea religioasă este un drept, nu este o favoare oferită de cei de la putere. De aceea este urgent să intervenim cât de repede. Grazie. Mulțumim. Are cuvântul domnul Ciobro. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar trebui să salutăm faptul că organizăm o dezbatere legată de o încălcare a drepturilor omului. Noi ar trebui să încercăm să protejăm să-i protejăm pe toți ai căror drepturi sunt încălcate oriunde în lume. Însă, atunci când vorbim despre aceste cazuri, trebuie să fim foarte vigilenți, mai ales acolo unde drepturile religioase sunt încălcate. Cu toții ar trebui să avem libertate de cult, să ne bucurăm de libertatea de a avea orice religie. Prin urmare, ar trebui să încercăm întotdeauna să discutăm despre astfel de cazuri și să le condamnăm. Însă, aici, în Uniunea Europeană, din punct de vedere geografic, ne aflăm pe un continent care ar trebui să fie întotdeauna un exemplu pentru respectul drepturilor omului. Bineînțeles, nu putem compara gravitatea acestor cazuri, însă pe mine mă îngrijorează foarte mult verdictele CEDO de la Strasburg, deoarece acestea se referă la ce se întâmplă în Italia, la crucifixele de acolo. Sunt foarte, sunt un precedent foarte îngrijorător, după părerea mea. Pe scurt, Întotdeauna trebuie să apărăm drepturile omului și trebuie să protejăm fiecare cetățean. Domnul cu ultimul vorbitor. Vietnam and Laos. Domnule președinte, Vietnamul și Laosul uh, rămân vestigiile alături de China, în unor dictaturi comunisme, unde democrația, pluralismul dezbaterii, libertatea mass media, blogurile pe internet și practicile religioase sunt un concept străin. În Vietnam, uh, călugării budiști și catolicii nu sunt tolerați uh, de guvern, uh, iar în Laos, populația Hanung este persecutată și mulți au fugit în Thailanda. În ciuda angajamentelor luate la ONU și în ciuda acordurilor comerciale cu, um, cu Uniunea Europeană, dictator, dictaturile comuniste nu pot niciodată să fie țări liberale. Mulțumesc! Are acum cuvântul domnul comisar. Uh, Domnule președinte, dragi colegi, aș vrea să vorbesc mai întâi despre Laos. Comisia menține faptul că în Laos situația s-a îmbunătățit foarte mult în ultimii ani. Laos a ratificat uh, um, Convenția Internațională pentru Drepturile Omului pentru drepturile civile și politice, care garantează în special dreptul la libertatea de credință, de asociere și libertatea presei. Și de asemenea, ei au ratificat uh, uh Convenția ONU de luptă împotriva corupției. De asemenea, ONG-urile au acum dreptul să um, activeze în, um, la, în mod oficial. Este un pas înainte în ce privește respectarea drepturilor civile. Însă împărtășim îngrijorările Parlamentului European cu privire la prizonierii politici. În ce privește persoanele menționate de către uh, rezoluția Parlamentului European, Deja în octombrie 2009 noi am mers la fața locului și am cerut să ni se spună exact care era situația acestor persoane. Noi știm că domnii Seng Alun Feng Fan și uh, domnii, domnul Keoacon se află în, într-o stare de sănătate acceptabile și că domnul Keoșai a fost deja uh, eliberat. Apoi s-a spus că la începutul lunii noiembrie 2009 sute de manifestanți au fost arestați, dar noi n-am putut să confirmăm această informație. Comisia împărtășește opinia Parlamentului European că ținerea în detenție a 158 de oameni în uh, Mancai nu este acceptabilă și că aceștia, deci cei din această tabără, ar trebui să poată să se întoarcă în ținutul lor natal. Ar trebui să se facă o monitorizare atentă a tuturor persoanelor deținute în tabăra Huainam. Acum despre Vietnam. Și noi suntem îngrijorați de atitudinea guvernului din Vietnam vis-a-vis -vis de drepturile omului arestările recente a unor apărători a drepturilor omului și a unor blogger, precum și a unor uh, călugări budiști și catolici, au scandalizat opinia publică din Europa. Noi cerem Vietnamului să își onoreze angajamentele pe care și le-a luat la nivel internațional și să elibereze pe toți acești prizonieri în special pe uh, Kai Tan Hu, scritoarea vietnamieză, și pe uh, Nung Van Li, care este prizonier de conștiință. Toate aceste persoane sunt în închisoare pentru că și-au exprimat în mod liber opiniile și sunt considerați oponenți. Noi încurajăm Vietnamul să adopte o lege în ce privește presa care să fie în acord cu normele internaționale în ce privește libertatea presei și libertatea de exprimare. Noi am ales să continuăm dialogul cu Vietnamul, inclusiv pe tema drepturilor omului, căci credem că numai dialogul constructiv poate să dea rezultate tangibile. Eu cred că dialogul este cea mai bună alegere chiar și pentru propriile interese ale Vietnamului. Mulțumim, domnule comisar. Dezbaterea acum s-a încheiat și votăm la sfârșitul dezbaterii de astăzi. Următorul punct de pe ordinea de zi sunt cele cinci rezoluții în ce privește drepturile minorităților și aplicarea pedepsei cu moartea în China. Și ca să începem, îi dau cuvântul doamnei Veronica Cheize. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu și-a retras semnătura de pe